Okay, wir haben gerade das. So now we will start with our next item. That's... Începem așadar cu întrebările adresate Comisiei. Următorul punct de pe ordinea de zi. Începem cu domnul comisar Spidla, Prima întrebare a fost redactată de doamna Crața Țagaropulu cu subiectul procentul de femei în posturi de responsabilitate pe piața muncii. Și doamna Crața și domnul comisar sunt aici, deci îl rog pe domnul comisar să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Numărul de femei în posturi de responsabilitate a crescut în ultimii ani însă puterea din politică și în afaceri se află în continuare în principal în mâinile bărbaților. Stereotipurile în legătură cu rolul femeii și al bărbatului, precum și probleme cu garantarea unui echilibru între uh, viața de lucru și de familie, reprezintă obstacole în calea accesului femeilor la posturi de responsabilitate. În ultimii 10 ani s-au înregistrat progrese în majoritatea statelor comunitare. Uh, ritmul acestor schimbări a fost însă insuficient și procentul de femei în posturi de decizie este scăzut. Este în special scăzut în sectorul de afaceri, în sectorul privat, 9 din 10 membri ai consiliilor de administrație sunt bărbați doar 3% din din cele mai mari um, companii europene au uh, consilii de conducere în fruntea cărora se află o femeie. Aceste informații ne sunt disponibile prin culegerea de date. Rețeaua Europeană de Susținere a Femeilor, înființată de comisie în iunie 2008, a subliniat importanța unor măsuri cum ar fi mentoratul, susținerea rețelelor pentru femei și conștientizarea um, exemplelor de femei în posturi de conducere, precum și încurajarea femeilor să își depună candidatura pentru posturi de conducere. Comisia se bucură să vadă că un număr de state membre au inițiative de conștientizare în sectorul privat, educație, formare pentru femeile care vor să ajungă la un post de conducere, precum și crearea de unui sistem de recunoaștere pentru companii care pro- promovează egalitatea între femei și bărbați. A, noi urmărim cu interes modelul norvegian, însă este în interesul statelor membre de a decide ce este oportun. Articolul 1, aliniatul 4 al tratatului, face posibil ca statele membre să ia măsuri pozitive. Cu toate acestea, există o jurisprudență a Curții de Justiție, conform căreia măsurile nu pot fi luate automat. Aceste măsuri sunt luate individual de la caz la caz. În decursul anului 2010, Comisia va redacta o nou, un nou cadru strategic pentru egalitatea între bărbați și femei, precum și o evaluare de impact strategic în legătură cu măsurile adoptate între 2006 și 2010 în legătură cu susținerea participării femeilor în poziții de responsabilitate. Aceasta trebuie să fie o prioritate a Comisiei. Începând cu anul viitor, Comisia va prezenta o nouă strategie pentru dezvoltare și ocupare post-2010. Egalitatea între femei și bărbați va fi o un component cheie al acestei noi strategii. Nu este vorba doar despre principiul politic al democrației. Egalitatea între bărbați și femei este o problemă economică fundamentală. Societatea trebuie să utilizeze optim toate resursele umane necesare, altfel nu se va dezvolta corespunzător în viitor. Trebuie să declarăm în termeni foarte clari că prezența femeilor în posturile de conducere este esențială pentru ambițiile competitive ale Europei. Vă mulțumesc, doamna Crața. Dacă doriți să puneți întrebări suplimentare. Vă mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Dați-mi voie să vă spun însă că întrebarea mea era una mult mai concretă. Vreau să vă întreb dacă obiectivele de la Lisabona vor fi reevaluate, dacă vor exista propuneri concrete de măsuri, măsuri menite a ameliora situația femeilor în uh, viața economică. Vor exista linii directoare în, în acest sens? Dumneavoastră ați, uh, Ați spus câte ceva despre, despre toate aceste, aceste teme, însă dați-mi voie să vă întreb uh, care va fi adevărata direcție pe care o veți uh, adopta. Domnule comisar, aveți cuvântul. Musim. Mulțumesc pentru întrebarea suplimentară. Cred că am fost suficient de clar, dar poate ar trebui să mă exprim și mai clar. În ceea ce privește ocaziile care se oferă. Această problemă este deja o problemă centrală pentru sistemul de concurență, indiferent de uh, aspectele morale sau economice. Și această egalitate va fi subliniată în strategiile viitoare. și vom propune în toate documentele adecvate măsuri care să, pot, să poată contribui la un succes viitor. În mod evident, trebuie să ne limităm și să respectăm limitele impuse de tratat, dar vom folosi tratatul în cea mai măsură, mare măsură posibilă. Mulțumesc, domnul Leifried. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Trebuie să ne dăm seama că discursul dumneavoastră poate fi unul cât se poate de, considerat a fi unul cât se poate de neclar. Da, suntem obișnuiți noi în calitate de politicieni să extragem esența din discursurile acestea neclare. Însă, haideți să vedem ce se întâmplă la nivelul uh, Comisiei Europene. Se pare că există acolo, clar, o distorsionare a egalității între femei și uh, bărbați. Cum veți ameliora această situație pentru a fi mult mai credibil în viitor? Vă mulțumim, domnule comisar, aveți cuvântul. Eu cred că merită să subliniem faptul că această comisie a stabilit foarte multe recorduri în ceea ce privește numărul de femei care au devenit comisar și merită de asemenea să subliniem și faptul că toate colegele mele au portofoliile cheie. Nelly Cruz, doamna Caită și așa mai departe. Deci, femeile comisar au niște portofolii extrem de importante. Deci, Comisia reprezintă o instituție exemplară, dar, în mod evident, alegerea unui candidat pentru uh, postul de comisar uh, rămâne la latitudinea statelor membre. Deci dacă statele membre nu nominalizează o femeie, normal, componența comisiei va reflecta acest lucru. În ceea ce privește funcționarii din uh, instituțiile europene, Comisia are planuri de a face modificări pentru că recunoaștem într-adevăr că nu există o egalitate a ponderei între bărbați și femei. Totuși mă bucur că datorită uh, eforturilor uh, colegii Sim Gallas, dacă se compară cifrele de la început cu cifrele de acum, se poate vedea că am înregistrat progrese semnificative. Deci am înregistrat niște progrese, dar într-adevăr suntem departe de un rezultat satisfăcător. McGuinness, her next question, please. Mulțumesc. Următoarea întrebare. Vorbim despre întrebările orale, da? Am um, fost cu mintele această conversație pe care o avem fiecare an și se pare că politica trebuie să se uh, schimbe dacă vrem ca mai multe femei să fie implicate atât în Comisie, Consiliu și Parlament. Și se pare că nu doresc să facă acest lucru felul în care funcționăm ca Parlament nu este pe potriva părinților care au copii, femei și bărbați. Deci cineva trebuie să facă o alegere. Am ales această carieră, dar cineva a optat să rămână acasă. Deci trebuie să facem, să purtăm o discuție realistă în legătură cu ceea ce este practic. Mulțumesc! În remarcile mele introductive am spus că există o gamă largă de situații. Unele sunt pozitive, altele sunt mai puțin. În mod clar, la urma urmei, fiecare individ decide pentru el însuși. Sigur, anumite instituții, anumite politici, anumite instrumente permit o mai mare libertate unora decât altora. De aceea cred că este evident că trebuie să ne întețim eforturile pentru a obține egalitatea de șanse. Trebuie să eliminăm orice discriminare directă sau indirectă, pentru că în momentul de față nu toate femeile au aceleași avantaje pe care le au și bărbații atunci când e vorba de uh, procesul decizional. Și mai ales în ceea ce privește uh, accesul la deciziile, luarea poli deciziilor politice și economice. Mulțumesc, domnule comisar. Avem o întrebare de la Jackie Anna, însă mă tem că va trebui să o amânăm pentru că persoana care a adresat întrebarea uh, lipsește. Același lucru este valabil și pentru uh, Cecilia Wilström, care nu este aici. Așa încât o să-i mulțumesc comisarului uh, Spidla pentru timpul său și pentru răspunsurile date și îl văd pe domnul comisar Orban că uh, a intrat în sală. Așa încât îl rog pe domnul comisar Orban să își uh, ocupe locul. Mulțumesc. Și trecem la următoarea întrebare. O întrebare pusă de domnul Posăl, care este în sală și subiectul uh, se referă la uh, învățarea uh, limbilor străine. Doamnelor și domnilor, o să vorbesc în limba română pentru că sunt comisarul care răspunde de multilingvism. Date cu articolul 149 din tratatul CE coninutul învăământului i organizarea sistemelor educaionale sunt exclusiv responsabilitatea statelor membre. după cum se menionează în articolul respectiv uniunea contribuie la dezvoltarea unui învăământ de calitate prin încurajarea cooperării între statele membre i dacă este necesar prin sprijinirea aciunilor acestora. pe de altă parte comisia consideră că alegerea limbilor predate la coală în statele membre trebuie să ină cont de situaia geografică i de prezena minorităilor naionale. acest lucru a fost subliniat în comunicarea din septembrie două mii opt intitulată multilingvismul un avantaj pentru europa i un angajament comun în care se menionează că este încă nevoie de eforturi pentru a crete numărul de limbi predate în special în ceea ce privete alegerea celei de a doua limbi străine inând cont de condiiile locale. printre modalităile de extindere a posibilităilor de alegere a limbilor predate comisia europeană sugerează comunicarea dintre unităile de învăământ i furnizorii de educaie sprijinită de exemplu prin programul comenius regio parteneriatele cu pările interesate la nivel local precum i înfrăirea cu instituii din alte ări programele uniunii din domeniul educaiei al formării i al tineretului sprijină învăarea tuturor limbilor vorbite în uniune inclusiv a celor vorbite de minorităi sprijinind de asemenea i mobilitatea tinerilor dincolo de frontiere în scopul învăării limbilor. programele de cooperare teritorială europeană transfrontalieră pot sprijini de asemenea aciuni referitoare la formarea i incluziunea socială inclusiv studiul limbilor de exemplu proiectul avenir educativ comun sprijinit prin programul transfrontalier frana anglia pentru perioada două mii șapte două mii treisprezece urmărete stabilirea unei reele transfrontaliere de coli în special în materie de studiu al limbilor i de asemenea de iniiere în mediul de afaceri. costul total este de doi doi milioane de euro având parteneri implicai de pe ambele pări ale canalului mâneci. un alt exemplu provenind dintr o altă parte a europei este reprezentat de un proiect reprodus în cadrul a trei programe transfrontaliere în care este implicat oraul viena austria republica cehă austria slovacia i austria ungaria. proiectul constă în pregătirea tinerilor pentru viaa în regiunea transfrontalieră din spaiul central european în special prin oferirea unei educaii destinate acumulării de competene lingvistice i interculturale de comunicare i de cunoatere costul total al acestui proiect este de șapte sute nouăzeci și unu de mii de euro. Er nur den Mai întâi de toate, dați-mi voie să-l întreb pe domnul comisar dacă acest acest proiect pe care l-a numit, cel între Austria, Ungaria, Cehia, etc., nu ar putea fi extins doar la uh, nivelul uh, Ungariei și Cehiei. Mă consider că un astfel de program ar fi mult mai necesar. De asemenea, consider că în zonele de, de uh, frontieră din Ungaria, respectiv Cehia, uh, Slovacia, este mai necesară form, învățarea limbilor uh, vecinilor. Însă consider că se trebuie să se pună accent atât asupra educației primare, cât și asupra educației în cadrul grădiniților, grădinițelor și, de asemenea, trebuie să promovăm uh, uh

Vă mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc domnului comisar pentru aceste informații interesante. Însă, la răspunsul la întrebare, domnul comisar a pus accentul pe școli. Există însă și cluburi în orașele de frontieră. Cluburi și universități. De exemplu, Universitatea de la granița

Următoarea noastră întrebare este din partea dom- domnului Nicolaos Huntis și privește dezinteresul Comisiei în privința scandalului Siemens. Domnule comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Comisia acordă mare atenție tuturor cazurilor de corupție din Europa. Însă, în legătură cu cazul Siemens, numărul eh, de probleme actuale care privesc compania Siemens și unde uh, sunt implicate fonduri europene este destul de limitat. Există patru probleme. Este un caz investigat de către Olaf și care a fost închis în 2003 în legătură cu ajutoare externe. Acest caz este urmărit, este în proceduri judiciare în Germania. Un al doilea caz, OLAF, care privește proiectele finanțate de Banca Europeană de Investiții, este investigat în uh, momentul actual și implică proceduri de achiziții publice. Un al treilea caz care ține de proiecte finanțate de Banca Europeană de Investiții, care implică de asemenea achiziții publice, este sub investigația OLAF acum pentru a determina dacă există bănuieli suficient de grave de fraude care, de fraudă care sunt în dauna Uniunii Europene. Pe baza acestei evaluări, OLAF va decide dacă este necesară deschiderea unui caz și al patrulea caz, uh, Curtea Supremă a Spaniei a dat o sentință în 4 noiembrie 2008 în legătură cu utilizarea fondurilor structurale în care era implicată și firma Siemens. Acest caz a fost examinat de către autoritățile naționale în timpul anilor 90 și rezultatul procedurilor judiciare au fost examinate îndeaproape de către Olaf. Această decizie a condamnat pentru fals mai multe persoane la da închisoare și amendă. Însă trebuie să se ia notă că în acest caz compania Siemens a fost achitată cel puțin în prima decizie a Tribunalului Penal în 22 iunie 2006. Deci imaginea generală este, ca și în toate aceste cazuri, că Olaf nu este agenția de respectare a, de punere în aplicare a legii. Olaf colaborează cu statele membre care au obligația să informeze Olaf la rândul lor în legătură cu orice cazuri în, în care sunt implicate fonduri europene sau în cazul în care există cercetări în ceea ce privește fondurile europene. Aceasta este imaginea generală și Olaf participă la cooperările internaționale cu alte instituții de luptă împotriva utilizării incorrecte a fondurilor pentru ajutoare umanitare și alte proiecte. Așadar, în legătură cu elemente specifice ale cazului, dacă Domnul deputat are materiale care ar putea să fie relevante în asemenea, într-o asemenea cauză. Comisia îl roagă să trimită aceste materiale către Olaf, care va putea să investigheze conform mandatului său problema. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, spune domnul președinte. Urmează domnul Huntis. Κύριε Επίτροπε, η αίσθηση στην Ελλάδα για το σκάνδαλο Siemens είναι αυτό που γράφτηκε χαρακτηριστικά στον τύπο care este situația în, Grecia în ceea ce privește uh, scandalul Siemens? Presa a vorbit foarte uh, mult uh, despre acest caz, dar uh, există o prescripție. A existat uh, hotărârea curții germane și unul dintre făptuitor nu poate să fie extradat. De ce? E bine, pe baza uh, hotărârii luată de judecătorii germani au fost cazuri de corupție de care uh, a beneficiat Siemens. Însă toată lumea știe că au fost, a fost vorba de proiecte uh, care au fost cofinanțate și aici venim cu același răspuns. Totul pare să fie plonjat în uh, întuneric. Însă aș vrea un răspuns clar. Aveți îndatorirea să protejați banul contribuabilului. Ce va face comisia? pentru ca astfel de oameni să fie aduși în instanță pentru că au încălcat tratatul. Era responsibility for... Da. Deci, în curând voi uh, apăra în fața Parlamentului la Comisia de Control Bugetar pentru a explica ce am făcut uh, pentru a proteja banii contribuabililor și pentru a ne asigura că aceștia sunt cheltuiți corespunzător. Este un subiect foarte cuprinzător. Încă o dată, dacă aveți niște fapte la dispoziție, dacă puteți ști unde, care sunt cazurile în care banii nu au fost folosiți în mod adecvat, uh, cu mare bucurie primim uh, informațiile de la dumneavoastră și vă asigur că aceste informații vor fi tratate într-un, în, la modul cel mai serios. În ceea ce privește posibila extradare a unui individ dintr-un stat membru în altul, aceasta este o problemă care este la latitudinea statelor membre. Și directorul uh, general uh, Olaf și eu, ca comisar, nu pot face nimic pentru a facilita acest uh, proces de extradare. Mulțumesc. Mulțumesc. Putem acum să trecem mai departe la următoarea întrebare, care vine din partea domnului Mitchell și care se referă la traficul de țigări. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această întrebare care îmi permite din nou să vă atrag atenția asupra acestei probleme uh, uh, majore care afectează bugetele în statele membre și din nou e vorba de o chestiune uh, în care statele membre au cooperat, această cooperare este vitală și serviciul nostru OLAF este foarte activ. Uh, Olaf uh, a luptat uh, foarte mult împotriva contrabandei de țigări și Olaf are o strategie foarte clară. Trebuie să spun, în primul rând, că Olaful ajută și susține uh, autoritățile polițiene și judiciare de ordine publică din întreaga uh, Europa. Avem, am avut operația Diabolo în 2007 pentru a combate contrabanda din uh, China, operația din Budan din 2008, pentru uh, a combate uh, contrabanda cu țigări în urma acțiunii Diabolo 2 care a avut loc în septembrie 2009. Deci OLAF oferă informații prelucrate partenerilor în legătură cu amenințările cele mai importante și colaborează cu statele membre. Deci este o zonă de cooperare internațională și activitatea OLAF demonstrează faptul că această cooperare ar trebui uh, să fie intensificată. Trebuie însă să spun că au avut uh, loc uh, două evenimente importante în acest uh, mandat al Comisiei de 5 ani, acordul Philip Morris și acordul cu Japan Tobacco, care a fost cel mai mare acord în care companiile de tutun din Japonia au admis că au recunoscut că au avut niște neajunsuri uh, în ceea ce privește comerțul corect uh, cu țigări și au plătit uh, sume mari bugetului și cooperează acum pentru combaterea contrabandei cu țigări, care nu este în interesul lor. Este o realizare foarte importantă. Acest acord Uh, cu Japan Tobacco este foarte importantă și statele membre sunt toate semnatare la acestui acord. Continuăm să colaborăm cu toții în acest domeniu spinos, uh, însă acestea sunt, uh, de când s-au semnat aceste două acorduri importante, peisajul s-a schimbat oarecum și progresele realizate au fost modeste cazul la care s-a referit onorabilul eurodeputat și anume uh, aducerea în fața instanței a uh, unui cetățean a unui terțe țări este un uh, aspect important și uh, acest lucru a fost posibil grație unui astfel de acord. Există multe urmăriri, cazuri de urmărire penală în Uniunea Europeană pe baza activității uh, OLAF, mai ales când e vorba de activitatea unui cetățean al unei terțe țări care face contrabandă cu țigări, aducându-le pe astfel de căi ilicite în Uniunea Europeană. Au fost uh, astfel de ofițeri uh, uh, în China și în alte părți pentru a intensifica cooperarea și a combate contrabanda. Mulțumesc! Domnule Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc, domnule comisar. Însă trebuie să ne gândim la implicațiile de sănătate care sunt extraordinare. Jumătate din spitalul St. James, cel mai mare spital din Irlanda suferă de boli legate de fumat. Și în Europa statisticile sunt cam asemănătoare. Acest, acești contrabandiști contribuie la această problemă, dar nu își aduc contribuția la tratarea acestei probleme. Înțeleg că 9,5 miliarde de euro este dimensiunea traficului ilicit de țigări care se efectuează în Europa. 97% din acest trafic este nedetectat. Nu vi se pare că Comisia ar trebui să examineze posibilitatea unei gărzi de coastă pentru a rezolva această problemă? Vă mulțumesc. Recent am vizitat recent o țară din afara Uniunii Europene, unde fumatul nu este interzis și am observat care, cât de mare este diferența în Uniunea Europeană, unde nu simți mirosul de fum de țigară în locurile publice, cel puțin. Așa încât presupun că acesta este un pas foarte important pentru a evita riscurile de sănătate. În ceea ce privește lupta împotriva contrabandei cu țigări, folosind toate agențiile de punere în aplicare a legii, aceasta este o prioritate. Însă, pentru a îi pentru a identifica țigările și contrabandiști, aceasta este într-adevăr obligația gărzilor de coastă. Eu am vizitat un port care deține echipamente foarte sofisticate pentru a descoperi transporturile ilegale de țigări, însă acest lucru este uh, la latitudinea statelor membre. Noi putem doar să furnizăm informații, putem să dăm indicații, avem uh, o serie de posibilități de a asista statele membre în cel mai eficient mod posibil. Însă oprirea contrabandiștilor la graniță este uh, atribuția statelor membre. Mulțumesc. Domnul Rubic are încă o întrebare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, când vine vorba de traficul de țigări, observăm trei dimensiuni. Partea financiară, marfa și documentele atașate. Când vine vorba de circuitul financiar, credeți că am putea introduce o formă de impozitare, am putea impozita aceste transferuri financiare astfel încât uh, povara uh, impozitară să fie practic atașată tranzacțiilor uh, financiare. Lucrul acesta se întâmplă în cazul Elveției deja și ar putea fi folosit și în alte contexte. Comisionar. Mulțumesc. Sunt de acord că este un subiect extrem de important pentru autoritățile fiscale. Bineînțeles că noi în Europa avem niște accize uh, destul de mari pe tutun și pe produsele din tutun. Și ceea ce știu din uh, experiență, din cazul uh, acordului Philip Morris și Japan Tobacco, problema a fost aceeași Corporațiile sunt uh, principalii producători de tutun și ei vor să coopereze cu autoritățile. Nu știu ce se întâmplă în Elveția, dar nu avem vreo indicație cum că Elveția ar avea un comportament uh, uh suspect în acest uh, domeniu. În Europa toate statele membre recunosc acest comerț ilicit cu țigarete. Deci, dacă avem vreo indicație, bineînțeles, vom lua legătura cu autoritățile elvețiene. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Am mai avut încă o întrebare de la domnul Hans-Peter Martin, care, din păcate, nu se află aici. Deci, încă o dată, vă mulțumim pentru timpul acordat, domnule comisar, și pentru răspunsurile pertinente. Și acum îl rog pe domnul Șefcovici să vină la microfon. Vítejte, pane komisaři. Bun venit, domnule comisar. Avem câteva întrebări pentru dumneavoastră. Prima întrebare a fost adresată de doamna eh, Maria Badia Icucet în legătură cu educația în cadrul noi strategii eh, politice europene. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această întrebare, care este una foarte relevantă în aceste zile și aș dori să subliniez că uh, uh, în cadrul uh, strategiei de la Lisabona pentru dezvoltare și locuri de muncă, Comisia și-a modernizat agenda pentru învățământul superior. Această agenda se axează pe trei zone, programa învățământului, guvernarea și finanțarea. Reformele în domeniul curricular sunt uh, urmărite uh, în cadrul procesului de la Bolonia, care vizează să creeze uh, o, un spațiu uh, al învățământului european al învățământului superior până în 2010. După cum știți, nu este o inițiativă a uh, Comisiei, ci o inițiativă interguvernamentală a șase țări. Comisia recunoaște uh, importanța acesteia și susține această inițiativă pentru că este parte a agendei de modernizare a învățământului universitar. Aș vrea să spun acum câteva inițiative similare înrudite în ultimii ani și aș menționa crearea unui triunghiu al cunoașterii prin uh, crearea Institutului European pentru Inovare și Tehnologie, încurajarea dată pentru recunoașterea educației și formării profesionale peste tot în Europa, cum ar fi cadrul uh, european de calificări pentru învățarea de-a lungul uh, vieții, transferul creditelor, sau creditele europene pentru învățământul profesional și pentru formarea profesională. Unul dintre scopuri este ca învățământul universitar european să devină mai transparent și mai comparabil și, prin urmare, proiectele pentru clasificarea și ierarhizarea instituțiilor de învățământ superior este în curs. Comisia recunoaște importanța deosebită pe care o au uh, piața de astăzi și de mâine, piața muncii și provocările Uh, pe care aceasta le pune, în special pentru tânăra generație. Prin urmare, avem o inițiativă, noi competențe pentru noi locuri de muncă și avem un for cu universitățile unde se face un schimb de experiență și de idei uh, atât uh, în cercurile academice și în cadrul mediilor comerciale. În ceea ce privește recunoașterea uh, educației, există uh, recunoașterea de către țările participante că s-a uh, făcut mult în, din 1999 încoace. Proiectul uh, nu s-a uh, încheiat, el va continua cel puțin până în 2020. Uh, din uh, perspectiva Comisiei, procesul de la Bolonia trebuie să se uh, concentreze asupra promovării în mai mare măsură a mobilității, întărirea dimensiunii sociale prin accesul la învățământul superior și întărirea aspectului global, ceea ce înseamnă cooperarea între instituțiile de învățământ superior din Europa și partenerii lor din întreaga lume. Domnule comisar, doamna Maria Badia. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc de asemenea și dumneavoastră. Am pentru a doua oară ocazia astăzi să vă adresez o întrebare și uh, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră. Am ajuns la un consens în mod evident în ceea ce privește reușitele procesului de la Bolonia. Cu toate acestea, permiteți-mi să vă rog să ne oferiți ca perspectiva dumneavoastră asupra viitorului. Uh, criza financiară din momentul de față sugerează faptul că există o serie de domenii în care nu vor apărea noi locuri de muncă pe viitor. Uh, însă vorbim despre noi locuri de muncă în cadrul unei economii ecologice. Tocmai de aceea dați-mi voie să vă întreb următorul lucru. Uh, această situație nouă pe care dorim să o promovăm, această nouă economie pe care dorim să o promovăm, cum se va uh, concretiza ea în planuri concrete? Cum se va concretiza în planuri uh, privind piața forței de muncă, în special în, într-un moment ca cel uh, actual? Dați-mi voie să vă rog să-mi oferiți un uh, răspuns în acest sens. Cred uh, că am văzut și azi dimineață lucrul acesta. Avem, trăim într-o nouă Uniune Europeană uh, sunt necesare noi locuri de muncă. Am stabilit un uh, calendar până în 2020. Cu siguranță nu vom avea același număr de locuri de muncă oferite persoanelor uh, necalificate. Și tocmai de aceea trebuie să ne pregătim pentru perioada respectivă. Trebuie să ne îmbunătățim sistemul educațional. Trebuie să înregistrăm uh, un anumit progres în ceea ce privește analizarea analizelor și trebuie să înțelegem înțelegem care sunt noile calificări care, necesare, care vor fi uh, noile locuri de muncă disponibile uh, pentru uh, a ocupa aceste nou, noi locuri de muncă, trebuie clar să pregătim tânăra generație și să le, să-i oferim acestea noile calificări necesare. Tocmai de aceea există o serie de politici de cooperare, de uh, politici privind învăța, învățământul, care se uh, aplică până în anul 2020. Vom continua cooperarea între instituții, între instituții și uh, companii. Uh, în ceea ce privește obținerea unor informații cât se poate de clare cu privire la uh, calificările necesare, cal- calificări pe care cetățenii noștri vor trebui să le aibă până în anul 2020. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Domnul Mitchell vrea să adreseze de asemenea o întrebare. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnului comisar, pentru răspuns. În mod clar, educația ține în mare parte de statele membre, însă este o, există o măsură pe care Comisia o poate coordona și anume să se termine apartheidul în uh, educație. Există secțiuni întregi ale comunității în care unii nu au acces la educație. La educație. De exemplu, în Dublin există cinci uh, uh, zone în care există o uh, parte foarte mare a populației care nu are acces la educație și este vorba și de uh, cei care sunt încarcerați în închisori. Uh, Vă mulțumesc. V-ați început întrebarea cu o întrebare foarte clar, cu o analiză foarte clară a diviziunii competențelor. Însă este foarte clar că Comisia susține Uh, toate eforturile prin care se poate investi în educația unei proporții cât mai mari a populației. Putem, trebuie să extindem accesul la educația terțiară de calitate înaltă pentru a păstra caracterul competitiv al economiei europene Uh, prosperitatea și standardele înalte de viață de care ne, ne bucurăm în Europa. De aceea, cred că Comisia și statele membre trebuie să colaboreze îndeaproape în acest sens pentru ca condițiile pentru studenții și elevii care provin din uh, familii cu un caracter socioeconomic defavorizat să aibă și ei acces. Vă mulțumesc, doamna Țicău. Thank you, Mr. Uh, president. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Tinerii europeni abandonează școala. Uniunea Europeană nu poate avea o dezvoltare economică sustenabilă dacă nu va reuși să investească în educație și cercetare până acum doar cinci state membre au investit mai mult de 2% din produsul intern brut în cercetare i inovare. datorită crizei economice atât produsul intern brut al statelor membre cât i bugetul comunitar se reduc. există deci riscul ca bugetele alocate pentru educaie i cercetare să fie reduse în anii următori. pentru ca uniunea europeană să îi poată păstra competitivitatea economică i să creeze noi locuri de muncă trebuie să investim în educaie i inovare care sunt măsurile pe care comisia împreună cu statele membre le pot lua pentru a ne asigura că nivelul minim de investiii în cercetare i educaie vor fi asigurate în anii următori? Mulțumesc foarte mult că există un procentaj foarte mare de oameni care renunță la studii. Am spus și noi că există un procentaj de 10% pe care am uh, dorit să-l obținem până în 2020. Este foarte clar că acest uh, etalon nu va fi îndeplinit. În momentul de față avem 15% și aveți perfectă dreptate că acest lucru nu, se, nu reflectă necesitatea calității uh, sistemului educațional din uh, Europa. Iarăși aveți perfectă dreptate că în situația actuală în care guvernele naționale se află în, uh, într-o situație destul de dificilă uh, în ceea ce privește pachetele financiare și adoptă strategii de ieșire care vor, se vor extinde și în anii uh, următori. În mod clar, bugetul este supus unor constrângeri. Și atunci, uh, unde ar trebui să punem accentul în cadrul uh, bugetului? Și cred că știți deja acest lucru, că din partea Comisiei există întotdeauna o voce care subliniază necesitatea de a păstra o finanțare adecvată pentru cercetare, inovare, uh, și pentru sectoarele educaționale, pentru că noi așa considerăm că vom îmbunătăți uh, calitatea educațională și ne vom uh, pregăti uh, viitorii cercetători și viitorii lucrători într-o zonă cu o competitivitate ridicată pentru o mai bună performanță pe viitor. Deci, în mod clar, Uh, veți auzi multe voci din partea Comisiei care vor insista uh, asupra păstrării finanțării pentru educație și pentru activitățile educaționale, precum și pentru cercetare și inovare la uh, cel mai înalt nivel, chiar și în contextul crizei actuale. Mulțumesc! Acum avem o a doua întrebare pentru dumneavoastră, tot din partea doamnei Țicău și subiectul întrebării este accesul tinerilor la uh, educația de calitate și accesul acestor tineri și la piața muncii. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri. Cred că deja am folosit unele din argumente în răspunsul meu anterior. E o zonă foarte importantă și o să încerc să evidențiez și alte informații care ar putea să ofere un răspuns la această întrebare. După cum știți, în conformitate cu articolul 149 și 150 din Tratatul UE, responsabilitatea pentru conținutul și organizarea sistemului de învățământ aparține statelor membre și, într-adevăr, depinde de statele membre să uh, hotărască conținutul programelor de învățământ dar Comisia totuși recunoaște importanța uh, probleme ridicate de doamna eurodeputat și uh, promovăm totul prin metoda deschisă de coordonare. Uh, recomandarea din 2006 în ceea ce vrește competențele cheie pentru învățarea permanentă de finesc aptitudinile pe care trebuie să le formăm în primele faze de uh, educație și uh, acestea le vor îmbogăți viața și le vor permite să uh, aibă un mix de aptitudini foarte folositor pentru viitor. Și cred că, de asemenea, trebuie să privim lucrurile din această perspectivă. Am menționat deja cadrul strategic pentru cooperarea europeană uh, în domeniul educației până în 2020 și vreau să subliniez că printre zonele prioritare pentru primul ciclu al acestui program, Comisia vizează să dezvolte să îmbunătățească aptitudinile de uh, citire, matematică, uh, știință și, desigur, uh, vrem să prevenim uh, abandonul școlar uh, timpuriu. Prin procesul de la Copenhaga, statele membre UE cooperează tot mai mult, fac schimb de informații și îmbunătățesc legătura între învățământul profesional uh, și învățământul uh, uh, și piața muncii. Sigur că noi uh, dorim să promovăm uh, învățarea permanentă, învățământul de calitate uh, și vrem să avem o forță de muncă care să fie flexibilă și să se adapteze la condițiile pieței. Uh, avem alte programe, cum ar fi Leonardo da Vinci. Mobilitatea este un instrument care permite accesul tinerilor la piața muncii. E vorba uh, de ucenici și de alți uh, tineri cu predilecție dar după cum știți, aceștia pot să facă o parte din formarea lor profesională în altă țară. Sigur, lucrurile au fost rezolvate în mod pozitiv pentru că, desigur, acest lucru a um, uh, îmbunătățit aptitudinile lingvistice, aptitudinile interculturale, uh, și cunoștințele lor în favoarea angajatorilor. Uh, aș fi menționat și programul Erasmus, uh, dar uh, într-o altă lumină, pentru că până acum am vorbit de schimburile de studenți între universități, dar din 2007 programul Erasmus a susținut de asemenea și plasarea studenților în întreprinderi. Și cred că de la început acest program a fost încununat de succes pentru că în primul an de uh, funcționare mai bine de 20 de mii de tineri au uh, uh, lucrat uh, peste hotare și peste 15.000 au participat în acest efort. Este un exemplu, un exemplu de cum putem să promovăm o mai bună cooperare între mediile academice și mediul de afaceri. Am discutat de asemenea impactul pozitiv al procesului de la Bolonia uh, asupra mobilității studenților și asupra cooperării între universități uh, și alte instituții de învățământ uh, superior. Prin urmare, nu o să repet ceea ce v-am spus cu câteva minute în urmă. În încheiere, aș dori să subliniez Comisia recunoaște dificultățile cu care se confruntă tinerii atunci când pătrund pe piața muncii. Și, de asemenea, cadrul strategiei de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă deci atât Comisia cât și Consiliul European au pus un accent deosebit pe îmbunătățirea situației în ceea ce privește ocuparea tinerilor în câmpul muncii. În 2005 a fost Pactul pentru Tineri pentru a promova integrarea tinerilor și ocuparea lor în muncă. Dar progresul inițial promițător Uh, și-a mai pierdut uh, din uh, avânt, dată fiind criza financiară. Este adevărat că tinerii au fost în mod deosebit afectați pentru că au fost primii care și-au pierdut locurile de muncă în împrejurările actuale. În comunicarea sau un angajament comun din iunie 2009, Comisia a încurajat partenerii sociali și statele membre Um, să uh, favorizeze accesul tinerilor la educație și formare la ucenicie de înaltă calitate. Mulțumesc, domnule președinte. Alte clarificări, doamnă Țicău? Mulțumesc, domnule președinte economice există riscul ca tinerii să îi găsească mai greu un loc de muncă să accepte un loc de muncă sub nivelul lor de pregătire sau să fie forai să treacă prin perioade mai lungi de omaj. comisia ar trebui să se asigure că acetia vor avea posibilitatea să se instruiască pe durata acestei perioade de omaj i să nu fie dezavantajai de condiii de angajare care solicită o perioadă minimă de experienă uneori de cinci zece ani. care sunt măsurile pe care comisia le are în vedere în acest scop? Mulțumesc. Uh, mulțumesc foarte mult, perfectă dreptate. Pornind de la circunstanțele actuale, statele membre și Comisia, de asemenea, trebuie să dea dovadă de creativitate când vine vorba de încercarea lor de a îmbunătăți perspectivele tineret, tineretului. În cazul în care tinerii și-au pierdut uh, locul de muncă, ei trebuie să fie ajutați să se pregătească pentru a utiliza următoarea oportunitate care le va ieși în cale. Comisia colaborează strâns cu statele membre, cu experții din statele membre și uh, în momentul de față se concentrează asupra trei domenii cum poate fi folosită această perioadă pentru a ne asigura uh, că tinerii obțin competențele cheie necesară, cum uh, putem uh, să transformăm educația de bună calitate într-o educație mult mai echitabilă și cum să ne asigurăm că toate competențele necesare sunt predate în școli. Consider că uh, doar astfel, doar răspunzând la toate aceste întrebări, vom reuși să-i ajutăm pe, pe tineri să depășească această perioadă dificilă și să-i pregătim mai bine pentru obținerea noilor locuri de muncă ce sperăm să apară odată ce criza financiară va diminua ca, se va diminua ca intensitate. Vă mulțumesc. Trecem acum la întrebarea numărului 30. Este vorba despre voluntariat în sport, o întrebare uh, pusă de domnul Award. Domnul comisar uh, va oferi un răspuns detaliat. Vă mulțumesc. And thank you very much uh, for the question because volunteering and third sector activity. Vă mulțumesc. Bineînțeles că aceste activitate, aceste activități de sector 3 joacă un rol foarte important pentru includerea cetățenilor, în democrație, în cetățenia europeană și ne aduc multe valori adăugate. Uh, voluntariatul trebuie să fie recunoscut în mod adecvat. Uh, voluntariatul are loc în multe sectoare, însă există diverse caracteristici particulare care țin de domeniul sportului. Este vorba de uh, administrarea gestionarea și implementarea activității sportive în statele membre și susținerea structurii sportive, importanța activității uh, voluntare în sport a fost recunoscută în repetate rânduri și în Cartea Albă în legătură cu sportul, Comisia recunoaște că voluntariatul în sport este un element cheie în abordarea europeană a sportului. Ehm, Cartea Albă și Planul de Acțiune, Pierre de Coubertin, caută să promoveze ehm, organizațiile non-profit în domeniul sportiv care să promoveze schimbul de bune practici la un grup de lucru la nivel european în legătură cu eh, organizațiile sportive non-profit. De asemenea, Uh, se are în vedere uh, finanțarea sportului prin programele Europa pentru cetățeni și Europa în acțiune. Aceste programe includ voluntariatul în toate cele 27 de state membre. Trebuie să analizăm oportunitățile și provocările respective și această acțiune va fi urmată de recomandări către statele membre. Rezultatele acestui nou studiu sunt uh, așteptate înainte de sfârșitul anului 2009, deci probabil le vom avea la dispoziție în următoarele săptămâni. Acest studiu va contribui la o înțelegere mai aprofundată a rolului sportului în societate și în economie și la creșterea uh, voluntariatului în sport la nivel european. Această propunere trebuie să treacă prin procedura legislativă, însă Comisia intenționează să promoveze voluntariatul în sport în cadrul anului european al voluntariatului 2011. Dacă tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, implementarea noilor prevederi în legătură cu sporturi care includ referiri specifice la uh, activitățile de voluntariat vor trebui să fie examinate și de Parlamentul European. Așadar, Comisia va uh, organiza consultări cu toate părțile interesate. Vă mulțumesc. Thank you. Mr. Edward Hazard. Mulțumesc, domnul Edward. are o întrebare de clarificare. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și uh, uh, Comisiei pentru această referire la Cartea Albă, dar eu vreau să mă refer și la obezitatea, care este una din cele mai serioase probleme de sănătate publică. Se estimează că există 22 de milioane de copii supraponderali în Uniunea Europeană și 5,1 milioane sunt considerate obezi. Obezitatea la copii este extrem de îngrijorătoare și există un semn că aceasta este legată și de obezitatea la adulți. Cum intenționează Comisia să lege voluntariatul în sport și conceptul de sport cu mătălia împotriva uh, nivelului de obezitate la copii în Uniunea Europeană și în statele membre și dacă există vreo posibilitate să existe un program educațional care să fie uh, condus de departamentul dumneavoastră care să se asigure că acest mesaj este transmis în toată Europa și în uh, fiecare stat membru în parte. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc pentru că ați ridicat acest, acest subiect foarte important, care este oarecum legat de întrebarea anterioară. Sunt de acord 100% cu dumneavoastră. Obezitatea la copii și ulterior uh, în rândul adulților este una dintre problemele urgente cu care ne confruntăm uh, în Uniunea Europeană. Și mai târziu voi vorbi despre studiile care au fost finalizate și care au fost evaluate pe această temă. Și este foarte clar că, uh, pe de o parte, trebuie să uh, ne străduim să îmbunătățim activitățile de sport în școli, să încurajăm activitățile sportive în rândul tinerilor. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere uh, indicațiile de nutriție. Potrivit ultimelor studii, s-a stabilit foarte clar că în anii 50 aveam uh, un aport uh, de calorii mai sumam mai multe grăsimi, însă nu aveam totuși problema cu obezitatea și răspunsul este foarte clar. La vremea respectivă, lumea uh, se mișca mai mult, avea mai multe activități fizice și este una dintre concluzii. Nu putem să câștigăm bătălia cu obezitatea numai prin recomandări în ceea ce privește dieta. Trebuie să existe și activități adecvate, activități fizice. Ceea ce putem face în această privință? E bine, știți că Uniunea Europeană așteaptă uh, încă competențele sale uh, reale în ceea ce este sportul. Așteptăm uh, încheierea procesului de ratificare a tratatului de la Lisabona, după care Lisabona va purta ample consultări cu toate părțile interesate, astfel încât să putem uh, Uh, pregăti uh, inițiative bune și care să fie acceptate în mare parte. Este o inițiativă bună pe care ne vom concentra și uh, ne gândim cum putem să îmbunătățim situația în rândul copiilor. Vrem să sporim numărul de ore de educație fizică în școli acest lucru nu cred că este greu de făcut și sunt convins că va aduce cu sine rezultate pozitive. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Harkin are cuvântul. Domnule comisar, ați spus în răspunsul dat că voluntariatul aduce uh, avantaje sociale și de asemenea economice. Ați vorbit despre anul 2011, anul european pentru voluntariat. Și dați-mi voie în acest context să vă întreb de ce ați propus doar 6 milioane uh, Uh, ca buget pentru anul acesta, chiar dacă anul trecut uh, bugetul a fost de 18 milioane. Nu consider că Uni Uniunea Europeană nu ar trebui să investească în cei uh, peste 100 de mii de voluntari din întreaga Europa. Dați-mi voie să vă spun că, după părerea mea, acest buget alocat nu este suficient. Vă mulțumesc! Your views, Commissioner? Thank you very much, madam. I was... Vă mulțumesc, uh, doamnă. Îl întrebam, pe, îl consultam pe șeful meu de cabinet pentru a vă oferi un răspuns cât mai clar cu putință. Din câte știu eu, pentru anul acesta de voluntariat au fost alocate 8 milioane de euro cred că cu o planificare cât se poate de clară, o planificare pe care o vom pune la punct cât se poate de curând după decizia, luarea deciziei. Așadar, consider că cu această sumă vom putea să accentuăm suficient de bine importanța uh, pe plan social și economic a vol- voluntariatului. Acest uh, tip uh, de activitate aduce o serie de avantaje, după cum spuneam, uh, economice, sociale, culturale. Consider că această sumă este suficientă pentru a atinge, a atinge toate obiectivele pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Our next question also concerns sports. Mulțumesc. Următoarea întrebare privește de asemenea sportul. Este pusă de domnul Brian Crowley și privește Cartea Albă asupra sportului. Domnule comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că această întrebare se leagă de răspunsul meu anterior, și anume felul în care putem combina uh, un regim alimentar mai bun cu un stil de viață mai sănătos cum putem aduce valoarea adăugată la nivel european politicilor naționale în aceste domenii. În al doilea rând, trebuie să menționez cartea albă a Comisiei în legătură cu nutriția și obezitatea, care sublinează importanța abordărilor eh, proactive și, de asemenea, Uh, acțiunile sugerate în domeniul activității fizice în această carte albă și în domeniul sportului care consolidează și completează celelalte acțiuni. Comisia a creat un grup la nivel înalt pentru nutriție și activitate fizică, unde oficiali din statele membre pot să își schimbe opinii în legătură cu politicile guvernamentale din acest domeniu. Acest grup se întâlnește de cel puțin trei ori pe an. Prin programul de sănătate publică, Comisia acordă prioritate acestor acțiuni pentru susținerea sportului la tineri. Pentru a reveni la nutriție, trebuie să subliniez că acest document menționează și faptul că sectorul privat și ONG-urile au un rol foarte important de jucat în modalitatea de a asigura că vom avea un declin al obezității în viitor. Platforma europeană în legătură cu o dietă, cu un regim alimentar sănătos și în legătură cu activitatea sportivă este un proiect în continuă desfășurare Cartea albă, albă rămâne punctul de referință cel mai important și prevede acțiune în domeniul sportului și sănătății, uh, precum și uh, activitățile de îmbunătățire, activitățile fizice de îmbunătățire a sănătății. De asemenea, se propun oportunități atrăgătoare de finanțare în domeniul dezvoltării tehnologice, în programul de sănătate publică și, de asemenea, linile directoare pentru sănătate adoptate de comisie pot fi considerate um, ca fiind um, reguli uh, care pot fi urmate de către populație pentru o sănătate mai bună în legătură cu pregătirea acțiunii în domeniul sportului pentru a plăti acțiuni buget, pen, pentru deciziile bugetare luate de Parlament. Am menționat un uh, interes foarte mare pentru activitățile fizice de susținere a sănătății. Vă mulțumesc, domnul Crowley. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Comisiei pentru răspunsul dat. De fapt, nu avea legătură cu întrebarea anterioară. Eu aveam un cu totul alt unghi, dar ați atins două subiecte. În primul rând, nutriția și, uh, grupul pentru nutriție și sănătate, care discută aceste principii, și, de asemenea, și reclamele false, care spun că sportul este legat de anumite uh, produse și anumiți aditivi care sunt dăunători dăunătoare sănătății și în loc să folosim produse naturale pentru cei care vor să se antreneze, ei folosesc uh, suplemenți cum ar fi uh, hormoni de creștere care sunt uh, vânduți pe baza prezumției că îți oferă un plus de energie. Și tocmai de aceea vroiam să leg acest, acest lucru uh, și să îi încurajez pe cei care nu fac prea mult sport să înțeleagă că nu este neapărat foarte bine să uh, folosească aceste substanțe nocive. Mulțumesc! Cred că unghiul dumneavoastră este unul foarte bun pentru că astăzi, dacă mergi la un centru de fitness, înainte să ajungi la aparate, vezi un raft plin de produse, de uh, Uh, băuturi energizante și suplimente alimentare și așa mai departe. Deci aveți dreptate, este o afacere înfloritoare în acest domeniu și cred că aveți perfectă dreptate și că ar trebui să avem mare grijă și să ne gândim cum ar trebui să abordăm acest domeniu, cum să găsim un echilibru adecvat între oferirea posibilității pentru sportivi să beneficieze de produse bune și, pe de altă parte, cum să ne asigurăm că ei au informațiile necesare, cum ar fi ce fel de produse folosesc și cred că ar fi foarte important să existe o campanie de informare asupra consecințelor negative a acestor tipuri de produse și, de asemenea, la nivelul protecției consumatorului, aceste produse trebuie să fie descrise foarte clar, trebuie să fie marcate, trebuie să se spună ce fel de consecințe dăunătoare poate avea uh, consumarea acestor produse pentru sportivi. Deci cred că aveți perfectă dreptate. Trebuie să ne gândim și să ne întrebăm cum putem evita consecințele negative uh, ale activității sportive care este practic contracarată de uh, aceste, acești suplimenți alimentari. Mulțumesc! Mulțumesc! Și ultima întrebare, domnule comisar, pentru dumneavoastră. Uh, întrebarea este prezentată de domnul Cacin referitoare la greutățile pe care le întâmpină teatrul sloven din uh, Trieste. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, eurodeputatului pentru această întrebare. Trebuie să explorăm toate căile prin care am putea să ajutăm sau să îmbunătățim situația acestui teatru. Trebuie să încep prin a sublinia faptul că acțiunea comunitară în domeniul uh, culturii este bazată pe articolul 151 în care spune că trebuie să încurajăm cooperarea între statele membre și dacă este necesar să susținem și să complementăm acțiunile acestora. Totuși, hotărârea în ce privește alocarea fondurilor uh, instituțiilor culturale este Um, responsabilitatea statului membru și comunitatea nu poate să influențeze astfel de alegeri. Totuși, dialogul intercultural și promovarea diversității culturale constituie un obiectiv cheie al agendei culturale europene și mm, acest teatru poate să fie eligibil pentru susținere uh, în cadrul programului cultural. Acest uh, program vrea să încurajeze creativitatea și mobilitatea actorilor, accesul public la cultură, răspândirea artei și culturii, cult mm, dialogul intercultural, cunoașterea patrimoniului cultural al popoarelor europene. cel puțin uh, trei sau uh, șase organizații din diferite state membre trebuie să participe la un astfel de proiect pentru a fi uh, promovat, fi eligibil. Uh, împrumuturile nereambursabile, granturile trebuie să fie acordate uh, unui program care cuprinde cel puțin șapte țări. Trebuie să se menționeze că Comisia a elaborat o strategie pentru a promova multilingvismul în Uniunea Europeană și aceasta se referă la lim- și la limbile minorităților. Comunicarea din 2008, multilingvismul uh, uh, o valoare a Europei și un angajament în, uh, comun arată că Comisia su susține toate limbile vorbite în comunitate, inclusiv limbile vorbite de minorități. minorități. Strategia este pusă în aplicare în colaborare cu uh, statele membre care își păstrează responsabilitatea în ceea ce privește promovarea uh, limbilor pe plan intern. Uh, promovarea limbilor este uh, una dintre componentele uh, învățământului pe educației permanente. Și aceasta include și limbile minorităților. În plus, trebuie să subliniem că protecția persoanelor care aparțin minorităților este un principiu care stă la temelia Uniunii. Prin urmare, Comisia consideră că statele membre toate să trebuie să folosească toate instrumentele uh, juridice pentru a garanta drepturile persoanelor, inclusiv celor care aparțin minorităților, și să îi apere de orice discriminare. Comisia își reafirmă angajamentul față de protecția drepturilor fundamentale și promovarea non-discriminării. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cacin, doriți să clarificați ceva? Da, gospod Liborovcek, gospod comisar, Eh, hvala za vaš odgovor. Domnule comisar, vă mulțumesc mult pentru răspunsul dumneavoastră. În principiu mi-ați răspuns la întrebare, însă problema este una cât se poate de concretă. Comisia consideră că toate acestea intră în jurisdicția statelor membre. Parlamentul European însă consideră că unele dintre unele lucruri nu funcționează corect în Italia și tocmai uh, de aceea ne dorim o rezoluție care să îmbunătățească situația din Italia. Comisia nu consideră că această rezoluție ar fi uh, esențială sau uh, care avea jurisdicția asupra Italiei, însă Problema cu care ne confruntăm noi nu este una doar legată de minorități, ci este vorba aici de obligația unui stat de a-și proteja minoritățile. Mă bucur că ați vorbit despre discriminare, că ați vorbit despre combaterea discriminării. Însă, Trebuie să înțelegem că nicio minoritate nu poate supraviețui dacă nu este Uh, discriminat într-o manieră pozitivă. Minoritățile au nevoie de sprijin moral, economic, financiar, cultural, dacă e să supraviețuiască. Aceasta este discriminarea pozitivă. Iar, domnule comisar, această instituție a fost uh, această instituție, mă refer la teatru, a fost creat, creată tocmai de către Italia, de către statul național. Însă problema cu care ne confruntăm în momentul de față nu este una nouă, pentru că teatrul nu primește anual uh, fondurile de care are nevoie. Aceasta este o formă de presiune politică. Cu toții avem nevoie de lucrurile necesare pentru supraviețuire. Avem nevoie de sprijin financiar. Domnule comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, vă înțeleg uh, îngrijorarea. Însă noi, la nivelul comisiei, trebuie să respectăm regulile cât se poate de clare care au fost create uh, pentru a guverna alocarea uh, fondurilor. Tocmai de aceea eu încercam în răspunsul uh, meu să vă ofer mai multe informații cu privire la maniera în care Uniunea Europeană ar putea oferi asistență teatrului sloven. Uh, Comisia poate oferi un uh, sprijin financiar în uh, acest uh, context doar dacă administrația teatrului ar putea să dovedească clar cooperarea cu vecinii și dacă, doar dacă teatrul ar putea deveni din ce în ce mai activ în ceea ce privește activitățile la nivel de minoritate. Ei bine, lucrul acesta cred că ar fi posibil și ar fi înspre beneficiul nu doar al acestui teatru, ci în, spre beneficiul tuturor celorlalte instituții care se află în aceeași situație. situație. Doar dacă aceste premise sunt atinsă, Comisia poate să ofere o finanțare teatrului. trebuie să se pună accent, să se dovedească uh, activitățile în care este implicat uh, teatrul, uh, activități europene care ar putea fi finanțate de către Uniunea Europeană. În, uh, în cazul în care aceste premise nu sunt întrunite, nu avem o linie bugetară pentru astfel de cazuri. Îmi dau seama, problema este una stringentă, este una care afectează națiunea, naționalitățile, limbile și consider că tocmai Parlamentul European este o instanță potrivită pentru discutarea unei asemenea asemenea probleme, după cum și dumneavoastră ați spus în întrebarea suplimentară. Vă mulțumesc, domnule uh, comisar. Uh, stimați colegi, uh, timpul alocat întrebărilor s-a încheiat. Vă mulțumesc, domnule comisar. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră și în viitor. Vă mulțumim!